vitale, însă trebuie să înțelegem că Ucraina are nevoie de timp și de aceea nu ar trebui să criticăm Ucraina, ci să o și ajutăm să se integreze. Vă mulțumesc, doamna Brinkeviciute. Urmează doamna Ovir. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid.